vom rezolva această problemă. Hello and So now we will have colleagues the explanation. Așadar, colegi, acum vom avea explicațiile de vot. We will start with the budget. Începem cu bugetul pe 2012. And Mr. Fox would like to explain how he voted. Domnul Fox ar dori să-și explice votul. Thank you, Mr. President. Today's vote on... Mulțumesc, domnule președinte. Votul de astăzi pe buget este